Bună seara tuturor de la Parlamentul European la Bruxelles. Bine ați venit la o discuție în direct privind aspectele economice ale crizei economice. În cursul dezbaterii vom fi în legătură cu Bucureștiul, unde uh, birourile de vot s-au închis acum o oră. Invitații din platou sunt vicepreședintele Comisiei Europene, Jacques Barrot, Rainer Hoffmann, secretar general adjunct al Confederației Europene a Sindicatelor, Filip de Buc, director general al Confederației Europene a Întreprinderilor Business Europe și expertul în sondaje și politolog Robert Manchin, președintele Gallup. Mr. Manchin. Să începem cu domnul Manchin. Uh, puteți să ne spuneți ceva despre ultimele tendințe înregistrate în aceste alegeri, participarea la vot și tendințe politice. În ce privește participarea la vot, marea îngrijorare a fost că această participare va scădea drastic față de 2004. Și din ce vedem uh, până acum, nu s-a întâmplat chiar așa. S-a întâmplat într-o oarecare măsură în câteva țări, dar unele dintre țările mari, cum ar fi Germania, ce puțin după ultimele date pe care le-am văzut, uh, în Germania prezența la vot a fost uh, doar cu jumătate de procent mai mică față de ultimele alegeri. În unele țări am uh, văzut chiar o creștere a participării. Avem o creștere mare în Bulgaria, de exemplu, sau în Uh, Lituania. Deci unele dintre aceste țări care au fost uh, cele mai afectate din punct de vedere al uh, preocupărilor alegătorilor. Însă în Irlanda se pare că este cea mai mare participare, cam 61%. Domnule Baro, bună seara! Credeți dumneavoastră că piața internă cu 27 de state membre poate fi gestionată fără o Europa socială? Eu cred că trebuie să ajungem la a face legătura între o piață internă dinamică, cu care să aibă concurență, iar în același timp uh, să fie luată în cont și dimensiunea socială și asta este sarcina noului Parlament. Împreună cu noua comisie să reușească, să unească, să pună la oaltă ceea ce a făcut dinamismul uh, pieței interne și chiar mai departe să mergem spre liberalizare și concurență, cred eu, dar în același timp cu o dimensiune socială care consider eu că uh, are nevoie de mijloace mai importante, proceduri mult mai simple pentru a interveni mai ales împotriva șomajului. Europa nu se poate lipsi de resursele sale umane. Are nevoie de a pune accentul pe păstrarea salariaților. De ce principalii actori sociali din Uniunea Europeană, principalii actori, so- actori sociali ai Europei, nu au reușit să construiască o Europa socială și nu vorbesc doar de politicieni, mă refer și la uh, sindicate în cazul dumneavoastră. Cred că Confederația Europeană a Sindicatelor a fost întotdeauna angajată față de întărirea dimensiunii sociale a integrării europene și cred că într-o oarecare măsură este satisfăcător faptul că Uh, participarea uh, este la nivelul la care este. Nu, e totuși o participare scăzută, dar uh, nouă ne trebuie în următorii cinci ani un Parlament mai puternic. Ne confruntăm cu o criză enormă care va crea tensiuni uriașe pe piața muncii, tensiuni care vor trebui cumva uh, difuzate și uh, nu putem uh, spera decât că toată lumea va înțelege că o piață unică și o monedă unică au nevoie de asemenea și de o dimensiune socială puternică și avem un proiect, nevoie de un proiect social puternic. Este în interesul noastră, domnule Debuc, să aveți o Europa Europa socială puternică, o dimensiune socială uh, puternică uh, din punct de vedere al uh, companiilor europene. Interesul Europei este să avem o piață internă europeană puternică și am reușit să realizăm acest lucru în trecut cu multe consecințe sociale pozitive. Am creat milioane de locuri de muncă. Întrebarea Europei, problema Europei sociale nu se referă la cât de multe reguli încerci să impui și uh, la câte, sau la câte contracturi contracte trebuie să faci. Trebuie să vă întrerup. Să vedem acum ce se întâmplă în România. Avem o legătură cu colegul nostru Luca Niculescu și o să vedem împreună cu el tendințele la vot în România. Luca Niculescu se află în sediul televiziunii române Bună seara, domnule Niculescu. Ne puteți spune ceva în legătură cu ultimele tendințe de vot în România? Da, bună seara. Tocmai avem rezultatele. Cele două mari partide, PSD-ul și PDL-ul, uh, se află umăr la umăr la circa 30% din voturi. Al treilea partid de opoziție, partidul PNL-ul, este în uh, poziția a treia cu uh, cu 16%. Dar principala noutate este faptul că extrema dreaptă a făcut 7% și probabil va avea reprezentanți în Parlamentul European, de unde dispăruse acum câțiva ani. Domnule Niculescu, credeți că a existat o condiționare negativă, un efect negativ al crizei economice asupra alegerii, uh, uh, modului în care au votat românii, mai ales în legătură cu succesul extremei drepte. Se spune adesea că succesul extremei drepte se leagă de uh, probleme sociale. Da, sigur, extrema dreaptă a făcut o campanie exact în legătură cu problemele sociale cu care se confruntă românii. Pe de altă parte, tema crizei economice nu a fost foarte mult abordată, mai ales pentru că cele două mari partide, PSD-ul și PDL-ul, care se află împreună în coaliția de guvern, stânga și dreapta se află la guvern. Trebuie știu de asemenea faptul că criza economică, deși este prezentă în dezbatere, nu este la fel de prezentă ca în alte țări. De exemplu, șomajul în România este doar 5%, față de Spania uh, este o cifră foarte scăzută. Pe de altă parte, există societăți comerciale, întreprinderi care funcționează bine, de exemplu Dacia, care produce Dacia Logan produce din ce în ce mai multe mașini. Și asta de la începutul anului. Pentru că există prima de casare în Franța și Germania, astfel încât um, automobilele românești fabricate în România se vând foarte bine în România, dar și peste tot în Europa. Mulțumesc mult, Luca Niculescu. Domnule Debuc, așadar, uh, sistemul uh, de protejare a industriei uh, auto funcționează și pentru alte țări. Asta este concluzia la care ar trebui să ajungem. Vorbim despre piața internă. Deci știm că multe lucruri trebuie făcute la nivel național pentru a avea un plan de relansare economică. Dar dacă se acționează independent într-o țară față de alta, asta va avea consecințe negative pentru toată lumea. Cum spuneam, uh, piața internă este problema cheie și nu e vorba doar de economie, e vorba și de aspectele sociale și împreună cu colegul meu Rainer Hoffman încercăm să ajungem la un acord, dar niciodată nu vom putea a încheia o negociere asupra salariilor. Cum poți reconcilia nivelul de salarizare din România, că tot vorbeam de România, și nivelul de uh, salarizare din Germania? Trebuie să dăm șansa noilor țări să prindă din urmă dezvoltarea economică. Se, se... Domnule comisar, cum pot fi rezolvate aceste, cum pot fi reglate aceste decalaje, aceste diferențe? E un lucru care ar putea desfința chiar piața unică. Este un, uh, un clivaj foarte important da, însă prima noastră problemă este șomajul. Aici trebuie ca Europa să își joace rolul. L-am ascultat pe domnul Debuc. Înțeleg că pe planul salariilor fiecare stat membru are un efect de competențe incontestabile. Însă Fondul Social European, Fondul de Ajustare pentru Globalizare vor ajuta și resuscita, vor ajuta statele membre să păstreze locurile de muncă, să uh, formeze salariații pentru noi meserii, este un lucru fundament, fundamental. Trebuie ca Europa să uh, promoveze valorile sale umane. Însă de ce au acționat uh, sindicatele doar la nivel național? Acest lucru este greșit. Noi acționăm la nivel european cel puțin în ultimii 40 de ani. Avem o confederație a sindicatelor europeane, europene din 1973 și cred că am avut progrese foarte mari în uh, crearea unei dimensiuni sociale împreună cu lumea de afaceri, câteodată am avut mai mult succes, însă ce nu am reușit încă, dacă domnul de Buc, de exemplu, sublinează faptul că am creat noi locuri de muncă. Problema este că în același timp uh, sunt inegalități în Europa care sunt în creștere și jumătate din aceste locuri de muncă sunt locuri de muncă precare. Ce putem face în plus uh, față de ceea ce se face la nivel național, la nivel european? De vreme ce avem o piață unică, avem nevoie de o politică socială regională uh, credeți conform rezultatelor sondajelor, credeți că există o percepție comună în toate statele Uniunii Europene a unei Europe sociale? Întrebarea și problema este dacă cetățenii văd Europa ca o soluție pentru problemele lor de zi cu zi. Aici apare un mare clivaj atunci când mă întrebați la ce se gândesc, la ce nivel se gândesc cetățenii că îi pot ajuta politicienii, doar 9% spun că problemele lor se pot rezolva la nivel european. Uh, și foarte mulți spun că la nivel uh, uh, național și regional trebuie rezolvate problemele. Cam 38% spun acest lucru. Acum, întrebarea este dacă criza actuală poate fi rezolvată la nivel local și național, bineînțeles că se spune că nu. Și aici um, se gândesc nu doar la Europa, la statele, ci la Statele Unite, la Fondul Monetar Internațional. Uh, în momentul actual există aceast, aceste așteptări foarte mari, însă și cetățenii se așteaptă să se întâmple lucruri la nivel global. Însă ceea ce divizează Europa acum este felul în care cetățenii percep impactul Europei asupra vieții lor. Există diferențe majore. De exemplu, în statele nordice, uh, Olanda, uh, mai puțin de 5% spun că există un impact direct uh, asupra vieților, însă în Grecia, în Port- Portugalia, în uh, Grecia, în statele Baltice, în România. Deci nu este neapărat o diviziune est-vest sau vechi membri, ve, membrii noi. Uh, există diferențe uh, în percepția impactului asupra vieților. Să mergem la București, domnul comisar Leonard Orban. Bună seara, care este uh, prima dumneavoastră impresia în legătură cu felul în care au votat românii? Sunt dezamăgiți euro, europenii de, rom, românii de Uniunea Europeană? Nu, nu se poate spune acest lucru. Există o majoritate foarte mare în favoare Uniunii Europene în România. Este adevărat că prezența la vot nu a fost foarte mare, a fost uh, mai scăzută decât uh, în alegerile din 2007, însă pot să spun clar că există o majoritate clară a românilor în favoarea Uniunii Europene. Credeți că în vreun fel Europa nu a putut să convingă cetățenii europeni pentru că aceste rezultate deja sunt destul de clare. Nu, nu cred că aici este vorba de o problemă legată de Uniunea Europeană cred că trebuie să comparăm prezența la vot și cu uh, prezența la vot din, de la alegerile naționale, care a fost uh, mai puțin de 40%, deci este clar o, ati- o atitudine a cetățenilor români în legătură cu votul. Și bineînțeles că nu au existat foarte multe dezbateri, nu au existat subiecte controversate în legătură cu Uniunea Europeană. Cred că interesul românilor nu este foarte mare pentru aceste inter- alegeri la Parlamentul European. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru că v-ați alăturat nouă în această seară. Domnule comisar, credeți că această comisie a comis erori în momentul crizei? Să zicem, în luna septembrie, că nu a putut să prezinte un plan credibil uh, de ieșire din criză pentru cetățenii europeni. Nu, s-a acționat bine, dar e adevărat că s-a împiedicat puțin, uh, s-a confruntat cu reflexe naționale din partea multor guverne. Într-un prim moment, Comisia dorea ca cel puțin planul de susținere economică să fie adoptat la nivel european, dar s-a confruntat, cum spuneam, cu multe dificultăți. A avut o bună activitate de coordonare și adaug faptul că încă de la început Comisia a avut reflexul, mai ales pentru garantarea depozitelor personale ale cetățenilor, a luat măsurile necesare pentru a evita o dispersare la nivel european. Acestea fiind spuse, e adevărat. Trebuie ca Comisia să, explice, să explice încă și mai bine cum acționează pentru a reglementa piețele financiare și pentru a susține economia. Însă pentru aceasta, sigur, va trebui să avem la dispoziție un buget mai ambițios. Uh, sunteți de acord? Credeți că um, Comisia Barroso a făcut uh, ceea ce era necesar? Cred că Comisia putea fi mult mai ambițioasă decât a fost în ultimii cinci ani Vă pot da exemplul cu care ne confruntăm. E vorba de sentințe ale Curții Europene de Justiție care au dat un semnal foarte uh, greșit cetățenilor. Și anume, Curtea Europeană de Justiție a pus libertatea economică peste drepturile fundamentale sociale. Avem nevoie de clarificare și aceasta cred ar fi fost o ocazie pentru ca Comisia să se angajeze clar ca drepturile fundamentale sociale să fie prioritare. Acest lucru ar fi convins cetățenii. Eu cred că cetățenii cred în Europa, însă și-au pierdut încrederea în instituții. Și acum, tocmai în acest moment de criză, trebuie să acționăm mai eficient, trebuie să fim mai ambițioși. Directiva privind timpul de lucru nu a fost convingătoare. Comisia nu a acționat corespunzător uh, față de sentințele Curții Europene de Justiție. Comisia a încercat să interpreteze Uh, directiva într-un mod în care nu a fost acceptabil, a dat semnale greșite. Dar, când, dar atunci când e vorba de uh, industria auto, de exemplu Opel sau alte cazuri, în Franța, în Italia, peste tot în Europa, chiar credeți că industria europeană, dar și uh, sindicatele și guvernele europene vor mai multă Europa? sau e un fel de naționalism economic aici? Uh, sunt în strânsă legătură cu colegii de la Opel, mai ales prin intermediul Consiliului European al uh, Muncii. Și ce uh, fac ei este să încerce să găsească soluții europene. Nu pur și simplu o soluție pentru muncitorii din Germania avem nevoie de o strategie europeană pentru industria auto europeană. Nu are sens să încerci să rezolvi doar probleme dintr-o țară. E nevoie de o politică industrială europeană. Chiar credeți că există o voință reală a sindicatelor europene uh, de a avea o abordare europeană comună a problemelor sociale? Asta trebuie să-l întrebați pe Kleine Hoffman. Da, o să mă uh, întorc la, la ce a spus comisarul. Întrebarea dumneavoastră fundamentală a fost următoarea. Instituțiile europene au funcționat oare corespunzător în momentul în care a izbucnit criza? Și eu răspund da. Primii care au intervenit în mod radical și pozitiv au fost reprezentanții băncii centrale europene. În al doilea rând, de-a lungul președinției franceze s-a intervenit cu forță pentru a încerca să pună la oaltă toți cei care aveau mijloacele de pus la dispoziție și un cuvânt de spus și comisia, și, deși câteodată sunt critic față de ea, dar nu trebuie să fim nedrepti față de comisie, pentru că comisia a încercat uh, să reunească toate forțele. Și a reușit până la urmă. A forța statele membre să elaboreze planuri la nivel național și acest, aceste 5 miliarde de euro, un fel de picătură de apă în ocean. Chiar și pentru aceste 5 miliarde a fost nevoie de luni de zile pentru a dispune de acordul uh, Parlamentului European. Trebuie să fim corecți față de instituțiile europene și în același timp să știm că e vorba totdeauna de o combinație între ceea ce se face la nivel european și la nivel național. Și marea lecție pe care trebuie să o tragem din această criză, cred eu, și Parlamentul care tocmai a fost ales va trebui să o facă împreună cu noua comisie și noile instituții, este ca într-adevăr să transmitem tuturor că singura soluție pentru a ieși din criză este o soluție europeană. Acesta este marele mesaj. Domnule Mancin, ce așteaptă europenii de la viitorul Parlament European atunci când e vorba de probleme economice și sociale? Uh, nu neapărat lucruri foarte abstracte. Primele rezultate sunt oarecum șocante. Uh, de exemplu, Austria. În Austria, 36% din uh, voturi au mers către partidele eurosceptice. Și unul dintre rezultatele cele mai surprinzătoare este că Hans-Peter Martin a câștigat 18% din voturi criticând doar uh, unii membri ai Parlamentului European. Și lucruri asemănătoare s-au întâmplat și în Marea Britanie sau în alte țări. Deci, pe de o parte, votanții vor să vadă mai multă integritate personală uh, și uh, iau lucrurile foarte personal, nu doar la modul general. Și de aceea întrebarea dacă, la întrebarea dacă Parlamentul va avea influența asupra vieților uh, cotidiene sau nu, aici răspunsul este ambivalente. Pe de o parte, ar vrea ca cineva să facă ceva, să rezolve niște probleme, dar pe altă parte, culturile politice în Europa sunt foarte diferite în unele țări oamenii au încredere mai mult în Parlamentul European decât în guvernele naționale, pe când uh, în alte țări se spune că oamenii nu vor să dea controlul politic unei instituții care nu e din țara lor. Însă, avem uh, această situație în care alegerile se produc pe liste de partid și situație destul de contradictorie. Domnule comisar, oare Uniunea Europeană poate să acționeze fără suficiente resurse uh, economice? Aveți uh, părerea că bugetul economic este cam redus? În primul rând, cred mult în alianța aceasta dintre Comisia Europeană și Parlamentul European. Am văzut asta pentru agențiile de rating, de exemplu, care parțial a stat la originea crizei. Aici, iată, a avut uh, loc o bună co- cooperare. Propunerea Comisiei și-a urmat drumul firesc. Parlamentul a fost un agent foarte eficient în, în a ne sprijini și, bine, e adevărat, astăzi avem nevoie, fără îndoială, de putere într-un cadru de susținere a economiei și pentru a putea gestiona infrastructurile, și eu am făcut acest lucru în trecut și știu despre ce vorbesc, trebuie să avem o capacitate de autonomie, ceea ce nu e cazul, pentru că nu dispunem încă de aceste resurse. Deci trebuie un buget uh, mai important. Da, este clar. Și prin intermediul băncii europene de investiții, totuși, am acționat bine. Să nu uităm că am susținut IMM-urile. Uh, să nu uităm că am susținut industria auto-europeană. budget. Ce părere aveți despre un buget mai mare pentru Uniunea Europeană? Într-adevăr, avem nevoie de resurse financiare mai mult, mai bune și acesta înseamnă un buget mai mare al Uniunii Europeane. Europene. Înseamnă mai multe investiții în fondurile structurale, trebuie să consolidăm fondul social european și întregul buget de astăzi reprezintă doar 1% din PIB, cred că avem nevoie de mai multe angajamente, avem nevoie de resurse europene, un sistem fiscal european. Problema este că în Consiliu este nevoie de unanimitate și unele state membre încă nu sunt pregătite să se alăture unei asemenea abordări. Mai există și un alt element. Dacă analizăm rezultatul acestor alegeri și dacă vedem uh, prezența la vot redusă, nu este un răspuns la Parlamentul European. Este un răspuns la politicile europene în care statele, se implică statele membre și statele membre care iau deciziile importate în Consiliu. Domnule Debuc, nu credeți că un buget mai mare pentru Uniunea Europeană înseamnă cheltuieli mai mari? un buget mai mare înseamnă întotdeauna un uh, cheltuieli mai mari, pentru că dacă dai un buget unor politicieni, înseamnă că aceștia îl vor cheltui. Întrebarea este cine va face aceste transferuri. Pentru că dacă creștem um, bugetul prin creșterea impozitelor, aceasta nu este o soluție este un element cheie al transferului nu doar de mijloace, ci și de putere. După cum am menționat cu câteva momente în urmă, aceasta este dezbaterea cheie pe care o vom purta. Dar m-ați întrebat în legătură cu sindicatele. Noi suntem deschis, deschiși dialogului social. Știm că sistemele sociale europene sunt cheie în perioade de criză am lucrat împreună, suntem pregătiți să lucrăm împreună, însă trebuie să fim conștienți că trebuie să se mai facă foarte mult la nivel național. Nu pentru că nu vrem să facem lucruri la nivel european, ci pentru că eficiența este mult mai mare la nivel național. Și pentru aceea suntem deschiși, dar și dispuși să vedem uh, cum se poate ajunge la o eficiență mai mare. Domnule Markin, 30 de secunde, ce așteaptă cetățenii europeni de la un buget mai mare? Bineînțeles că este un lucru foarte controversat. Dacă întrebați dacă vor toate uh, Uh, lucrurile pe care le implică protecția socială, 90% vor spune da, dacă se pune întrebarea dacă sunt dispuși să plătească mai multe impozite pentru a avea aceste lucruri, 80% vor răspunde că nu. Este vorba aici de investiții. Nu este vorba ca Europa să devină un mare cheltuitor, însă trebuie uh, ca pentru investiții pentru marile rețele europene, ar fi interesant să accelereze și să acorde locuri de muncă la o serie de angajați. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc uh, Bucureștiului, uh, legătura la Lyon.